să aibă posibilitatea să se infiltreze aici. Iar la capitolul apărare în fața teroriștilor, Uniunea Europeană a ieșuat lamentabil în ultima perioadă, după cum au arătat atentatele. Protecția propriilor cetățeni trebuie să aibă în sfârșit prioritate și asta în fața protecției acelor așa ziși refugiați. Haideți să facem asta, să închidem robinetul de bani și să facem curat. Mulțumesc! Am o problemă, spune președintele pentru că am aici în față lista cu vorbitorii. Mm, e înscris un vorbitor care nu apare pe monitor, nici nu e în sală, nicio problemă, atunci trecem la Catch the Eye. Herr Pucinski, der Domnul Bruzinski e în sală. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar în Polonia avem o zicală în care spunem că e mai întunecat sub lanternă. Statele membre au fost supuse unui adevărat șantaj moral, câteodată de natură religioasă, atunci când e vorba de ajutorul oferit migranților. Una dintre principalele agenții pentru uh, migranți, cea care se ocupă de azil, uh, Chiar și eu, în calitate de ministru de interne în Polonia, atunci când vorbeam despre uh, transferul de competențe și anumite competențe care sunt transferate către agenții, uh, spuneam, e mai întuneric câteodată sub lumina reflectoarelor cum se spune la noi. Deci cred că este de-a dreptul irresponsabil. Banii contribuabililor au fost irosiți pur și simplu în mod irresponsabil. De aceea grupul ECR se opune descărcării de gestiune pentru că s-au realizat abuzuri uh, la nivelul EASO și încă o dată, cum spuneam, câteodată e mai întuneric pe scenă sub lumina reflectoarelor. La intervențiile spontane s-au anunțat trei vorbitori. Julie Ward. First of all, I want to... În primul rând, vreau să declar că noi nu avem o criză a refugiaților aici în Uniunea Europeană. Țin să declar asta. Există o criză a refugiaților în Iordania, în Liban și în multe alte țări din Africa. Însă aici, în Uniunea Europeană, avem o criză a solidarității ceea ce înseamnă că unele state membre au trebuit să poarte o responsabilitate mai mare decât altele și le mulțumesc acelor țări care au dat dovadă de compasiune, care au avut o busolă morală, să zicem așa, au știut de ce să fie ghidate, în timp ce alții au întors partele, au ridicat de numeri și au uitat care sunt adevăratele valori europene. Avem nevoie de o mai bună politică comună de azil care să înlesnească coordonare și care să consolideze o cooperare practică între statele membre în multe privințe ce țin de azil. Și includ și țara mea, Marea Britanie, în acea listă. Din cauza mediului ostil creat de Tereza May când a fost secretar de stat, mediul ostil care, din păcate, se menține și astăzi. Salvini a avut niște politici crude de a mm, respinge navele cu migranți și de a-i incrimina pe cei care îi salva, ce diferență între el și Pedro Sanchez, care a deschis porturile spaniole refugiaților doar la câteva zile după ce a devenit premier? Vă mulțumesc. Mr. Ciudaru. Domnul Ciuhodaru, un minut

doamnă claire daly putem să facem o trecere în revistă a ceea ce a mers prost la easo cu încălcarea regulilor de achiziții publice regulilor de protecție a datelor uh, bullying crearea unui mediu ostil de muncă hărțuire, dar este foarte important să ne amintim care este rolul EASO, ce trebuie să facă și cum a eșuat în mandatul său. Să ne gândim ce rol a jucat în Grecia, în așa fel încât uh, să verificăm situația. Mii de oameni disperați uh, în căutare de o viață mai bună au fost uh, duși în niște centre similare cu centrele de detenție, în niște condiții oribile este dreptul fundamental al acestor oameni de a face o cerere de azil, dar se face un pre-interviu la EASO, în așa fel încât să se vadă dacă sunt eligibili. Și dacă nu, atunci, în baza acordului UE-Turcia, ei sunt trimiși înapoi. Ori noi am văzut ce face Turcia cu ei. Îi transmite peste frontieră în Siria, direct în război. Ceea ce este o pată pe conștiința noastră a tuturor. Și acum, în încheierea dezbaterii, E o mare bucurie pentru mine să dau cuvântul domnului comisar Oettinger. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, încă o dată mulțumiri domnului Sarvama, care a făcut uh, lumină în situația EASO și suntem cu toții de acord. Da, migrația va reprezenta în următorii ani, în următoarele zeci de ani, o mare provocare pentru Europa și pentru asta avem nevoie de un sistem de azil comun, durabil, care să facă testul viitorului. S-au făcut propuneri, dar deocamdată ele nu au fost implementate la nivelul serviciilor de specialitate. Este foarte important ca problema migrației și a refugiaților să fie rezolvată. Este foarte important să existe o reformă la nivelul sistemului nostru și pentru asta trebuie creat un oficiu central, în așa fel încât biroul de sprijin EASO să devină o agenție cu drepturi depline, o agenție perfect dezvoltată. EASO joacă un rol esențial în politica europeană de migrație. Vă întrebați ce trebuie să facem. În baza rapoartelor Curții de Conturi și raportului OLAF, mai întâi trebuie luate măsuri disciplinare. Asta face autoritatea de supraveghere, intervine împotriva directorului și împotriva funcționarilor care au greșit. În al doilea rând, e vorba de niște proceduri în instanță, că e vorba de proceduri administrative, civile sau penale. Acestea trebuie, trebuie, acestea trebuie să fie consecința firească a ceea ce s-a întâmplat și apoi, bineînțeles, e vorba de recuperarea fondurilor. Și vă vom face o raportare cu privire la acest subiect. Într-adevăr, e scandalos ce s-a întâmplat la EASO, dar ce e bine este faptul că avem aici un sistem democratic cu organe de control, de exemplu OLAF, Curtea de Conturi și Parlamentul, după cum și Comisia. Prin urmare, s-a putut face lumină și a rezultat că statul de drept și democrația funcționează în transparență. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Încă o dată dau cuvântul raportorului. Dragă Petri, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și domnul comisar Oettinger, s-au îmbunătățit mult lucrurile la nivelul de guvernanță sub noul management la EASO. Angajamentul pentru reformă a dat uh, rezultate atât din punct de vedere financiar cât și din punctul de vedere al resurselor umane. Iată de ce am făcut un apel în fața noului management să continue cu aceste eforturi uh, spre mai mare transparență și pentru a avea o structură de guvernanță eficientă și pentru toate procedurile uh, subsidiare. Însă, dacă banii contribuabililor sunt uh, irosiți sau nu sunt cheltuiți așa cum trebuie, Parlamentul European trebuie să atragă atenția asupra unor astfel de cazuri pentru a le evita pe viitor. Așteptăm să cooperăm cu noul management al EASO pentru a monitoriza îndeaproape planul de acțiune la nivelul guvernanței pe anul 2019. Recunoaștem toate eforturile făcute pentru a rezolva problemele din trecut, dar cu toate acestea nu ne putem asuma responsabilitatea politică pentru a acorda descărcarea de gestiune pe 2017. Dacă ne dorim să fim serioși până la capăt în ceea ce privește descărcarea de gestiune dorită de Parlamentul European, nu putem ajunge la o altfel de concluzie dacă ținem cont și de avizul dat de Curtea de Conturi și de problemele identificate în ancheta OLAF. Tocmai de aceea, descărcarea de gestiune pentru EASO pentru exercițiul financiar 2017 cred că trebuie refuzată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor, dragi colegi. Aceasta este ultima intervenție la această dezbatere de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul doamnei Isabel Garcia Munoz, descărcarea de gestiune pe anul 2017, bugetul general al UE, Consiliul European și Consiliul. Am să dau cuvântul Însă înainte de aceasta vreau să-i spun bun venit doamnei uh, Tupurainen, care este reprezentanta președinției finlandeze. Avem posibilitatea să cereți uh, o intervenție și prin sistemul electronic. De asemenea, puteți utiliza ca întotdeauna cartonașul albastru, deci cum doriți dumneavoastră pentru această dezbatere. Trebuie să vă informez că puteți utiliza și uh, cardul electronic și vă rog să o faceți acum, nu spre sfârșitul dezbaterii, dacă doriți să interveniți în procedura Catch the Eye. Puteți să o faceți imediat, să vă înscrieți. Am să dau cuvântul raportorului, doamne, doamna Garcia Munoz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și țin de asemenea să-i mulțumesc special doamnei Tupurainen din partea președinției finlandeze pentru faptul că este prezentă la această dezbatere. Din 2009 încoace, Parlamentul nu a putut uh, acorda descărcarea de gestiune Consiliului din cauza lipsei de cooperare pentru ca Parlamentul să își poată ducă la bun sfârșit uh, controlul uh, conturilor. În procedura pentru încheierea de conturi de pe anul 2017, care ne ocupăm acum, încă o dată, Consiliul nu a răspuns la chestionarele trimise de Parlament și nici nu a venit la audierea secretarilor generale a instituțiilor, audiere organizată de Comisia de Control Bugetar. Prin urmare, pe 27 martie, în plenul Parlamentului European, am amânat acordarea de scărcări de gestiune până în octombrie. I-am dat Consiliului încă o dată șansa de a schimba lucrurile. Din nefericire, Consiliul nu a făcut nimic până acum, nu a reacționat. Și iată că încă o dată, văzând că nu avem nicio manieră de a colabora, am fost nevoiți să respingem descărcarea de gestiune a Consiliului pentru 2017. Toate grupurile politice au votat unanim în Comisia de Control Bugetar și au susținut astfel poziția pe care Parlamentul European o tot are de-a lungul acestor ani. Noi considerăm că rolul nostru constă în a confirma că bugetul a fost cheltuit în mod legal, um, în conformitate cu principiile de bună gestiune financiară. Și astfel noi ne exercităm o competență fundamentală și o facem în interesul tuturor uh, contribuabilor europeni, garantând transparența și răspunderea democratică în ceea ce privește executarea întregului buget european. În raport îi cerem Consiliului să reacționeze și să aibă în considerare rolul democratic pe care îl are Parlamentul în acest domeniu. Consiliul ar trebui să se adapteze și să accepte un control democratic al conturilor, așa cum au făcut-o și celelalte instituții și organisme europene. Mai mult, dacă n-ar face asta, Consiliul ar trebui să fie prima instituție care să dea un exemplu de transparență și să ofere toate informațiile care îi sunt solicitate. E drept că de-a lungul anilor au existat mai multe încercări din partea ambelor instituții de a avea o apropiere a pozițiilor, însă din păcate nu s-a ajuns la niciun rezultat uh, bun până acum. Însă eu rămân optimistă și am încredere faptul că până la urmă Consiliul va fi dispus să ajungă la un acord și va coopera cât mai repede cu putință. Sper ca președinția finlandeză să joace un rol important pentru a atinge acest obiectiv. Pe de altă parte, în raport este un aliniat în legătură cu patronajele, cu sponsorizările private la care recur multe state membre când dețin președinția prin rotația Consiliului. Noi considerăm că finanțarea privată a președinților poate da o imagine inadecvată în legătură cu Uniunea Europeană. E un risc important, nu doar pentru reputația Consiliului, ci și pentru întreaga Uniune Europeană mai ales într-un context în care instituțiile trebuie să-și protejeze imaginea și să consolideze încrederea pe care o au cetățenii în ele. Și ca să închei, gândindu-mă la această încredere și la faptul că trebuie să facem un exercițiu transparent de control democratic, așa cum merită cetățenii noștri, lansez un nou apel Consiliului să ne unim forțele pentru a găsi o soluție uh, față de acest dezacord. Le datorăm cetățenilor europeni o gestiune transparentă a fondurilor, fiabilă, integrată, întregului buget uh, european. Vă mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Tupurainen în numele Consiliului. Mulțumesc. Aș vrea să spun ceva despre acest exercițiu financiar pe anul 2017 și după aceea am să comentez pe marginea negocierilor între Parlament și Consiliu în uh, cadrul procedurii de descărcare de gestiune în general. În legătură cu implementarea bugetului pe 2017, după cum știți, Curtea de Conturi în raportul anual și citez, nu a identificat nicio chestiune referitoare la Consiliu. E, merită totuși să subliniem acest lucru. În uh, cadrul discuțiilor între instituții, după mai mulți ani de blocaj, uh, am reușit să ajungem în 2018 la un acord pentru a avea niște operațiuni pragmatice, menținând în același timp o poziție de principiu pe ambele părți. Consiliul a subliniat întotdeauna că articolul 319 al tratatului uh, prevede o singură descărcare de gestiune pentru întregul buget UE. Parlamentul a adoptat o practică politică prin care procedurile sunt separate pentru fiecare instituție. În ciuda acestui dezacord, în principiu, credem că putem ajunge în continuare la un set de bune practici pentru a facilita cooperarea în procedura de descărcare de gestiune. Consiliul are memorandumul de înțelegere din 2011 pe baza propunerilor Parlamentului European și a transmis modificări Parlamentului în mai 2018. Au urmat mai multe schimburi de opinii. În vara anului 2018, Consiliul a luat notă de sugestiile făcute de președinta de atunci a Comisiei Cont, doamna Greslă. Vara trecută, după perioada de tranziție în urma alegerilor europene, Consiliul a primit o scrisoare de la noua președintă a Comisiei Cont, doamna Holmeier, în care se cerea un feedback în legătură cu sugestiile prealabile. Deocamdată examinăm calea de a merge înainte. Este foarte important și pentru Consiliu să știe dacă Parlamentul încă susține abordarea comună din ultimii ani de o, o delimitare clară a uh, ariei de aplicare a acestei proceduri de descărcare de gestiune și nu poate fi utilizată ca un mijloc de a responsabiliza politic Consiliul vis-a-vis -vis de Parlament. Un alt element important pentru noi este schimbul neutru de informații între cele două instituții pe care le reprezentăm. Memorandumul arată că, în ciuda diferențelor dintre rolurile uh, lor respective, Consiliul și Parlamentul trebuie să se bazeze pe aceleași date factuale. Anul trecut, acesta părea să fie punctul de plecare și eu sper că rămâne așa. Dar trebuie asigurat în termeni concreți. Cum veți înțelege, eu nu pot să anticipez astăzi reacția Consiliului la scrisoarea doamnei Holmeier. Consiliul acum își definește poziția în ce privește calea de urmat. Permiteți-mi să vă asigur că președinția face tot ce poate pentru a încheia acest proces și pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru ambele instituții. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Da- mulțumesc foarte mult. Din partea PPE are acum uh, cuvântul domnul Vințich. Vă rog. Doamna Vințic, mă iertați, doamna Vințic, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate doamnă Tupurain, distinși colegi și distinși colegi, în primul rând doresc și eu să mulțumesc foarte tare raportorului nostru pentru munca depusă Protejarea modului de viață european înseamnă pentru mine și să asigurăm finanțarea necesară pentru instituțiile europene care să ocrotească uh, acest lucru pentru cetățenii și, și concetățenii noștri. În anii trecuți am văzut uh, în uh, nu am fost de acord cu descărcarea pe 2017. 2017 a fost acolo un buget de 562 de milioane pe care l-a avut Consiliul la dispoziție, însă nu au fost în măsură să răspundă la interpelările scrise și nici în cadrul audierii să ne dea răspunduri legătură cu procedura de execuție bugetară și de descărcare de gestiune. Asemenea, colegilor și colegilor mele îmi doresc și eu ca aici să găsim o soluție foarte bună și doresc să exprim și eu mulțumiri colegilor noștri și președintei de Comisie Cont, doamna Holmer, pentru negocierile pe care le-a purtat cu Consiliul. Referitor la viitor, mi-aș dori pentru Uniunea Europeană mai multă transparență, însă îmi doresc acest lucru la nivelul nu al cetățenilor, ci al instituțiilor, mai ales a modului în care se folosesc banii din taxe și impozite. Cu ce, cum se folosesc banii pe care îi plătesc cetățenii noștri? Mulțumesc foarte mult, distinsă colegă. Urmează acum doamna Lara Volters la cuvânt. Yes, thank you, President. I am... Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut acest raport și mai ales faptul că este un raport critic cu privire la uh, sponsorizările private care au apărut în președinția rotativă a Consiliului. România a fost sponsorizată de Coca-Cola chiar când se negociau regulile cu privire la etichetarea alimentelor. Finlanda a acceptat uh, o sponsorizare de la BMW 100 de mașini, în timp ce, din nou, discuta reglementări pentru industria auto. La fel și în Croația înțeleg că sunt uh, preocupări similare. După părerea mea, aceste sponsorizări nu fac altceva decât să discrediteze Uniunea Europeană. Aici nu vorbim doar de transparență și conflict de interese, vorbim și despre încredere. Iar în ultimele alegeri europene, mai mulți tineri au votat decât până acum. Ei și-au pus încrederea în proiectul european și noi ar trebui să le onorăm. Aceste sponsorizări subminează încrederea pe care ei ne-o dau și pune Uniunea într-o lumină proastă și arată că Uniunea funcționează nu pentru mulți, ci pentru puțini, aceia care pot face sponsorizări. Noi ar trebui să punem întâi binele public în față. În urmă cu două săptămâni am fost aici și am cerut președinției Consiliului exact același lucru. Am întrebat ce veți face în legătură cu sponsorizările private, iar președinția finlandeză a evitat întrebarea, spunând că este o competență a statelor membre. Însă, când m-am uitat eu, am văzut că Finlanda este stat membru, iar Consiliul este alcătuit tot din state membre. Vă întreb încă o dată, veți alege să subminați în continuare încrederea cetățenilor europeni sau vă veți lua la trântă cu aceste sponsorizări private și veți lucra cu Parlamentul European pentru a spori încrederea în Uniune. Mulțumesc! Nicolaș Pecșa. Mulțumesc, că la cuvânt domnul Nicolaș Pecșa. Colegine, já myslím, že tahle ta procedura udělení absolut... domnilor, procedura de descărcare de gestiune pentru Consiliul European și pentru Consiliu reprezintă o chestiune de care ne ocupăm de multă vreme. Consiliul nu poate la nesfârșit să se comporte așa cum o face acum. Consider că această problemă arată că există un nivel profund de neînțelegere între Parlament și Consiliu, instituții care teoretic ar trebui să reprezinte instituțiile cetățenilor. Nu ne aflăm aici să le scoatem ochii, suntem aici ca să ne ajutăm unii pe ceilalți, inclusiv în ceea ce privește controlele financiare. Acești bani, până la urmă, vin de la contribuabilii europeni. Noi gestionăm acești bani împreună și trebuie să ne asigurăm că descărcarea de gestiune se face în mod eficient. Faptul că se solicită controle nu înseamnă un act de agresiune din partea Parlamentului, ci pur și simplu acesta este parte integrantă a unei proceduri de gestionare transparentă a instituțiilor europene. Suntem responsabili în fața alegătorilor noștri și trebuie să le respectăm încrederea, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lor și din acest motiv noi nu suntem de acord cu descărcarea de gestiune a Consiliului dacă nu uh, răspunde întrebarea Parlamentului. Mulțumesc! Urmează la cuvânt domnul Joachim Cus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, din partea Consiliului a trebuit, m-am mirat foarte tare începător fiind când am auzit de, pentru prima oară că, iată, Consiliul de 9 ani de zile sau de 7 ani de zile nu a mai primit descărcarea de gestiune și acum mă întreb și eu cum e posibil așa ceva? Iar anul acesta se repetă situația așa încât și pentru 2017, iată, nu se poate acorda descarea de gestiune pentru că lipsește cooperarea. Și acum îmi pun și eu întrebarea, adică ce vreți să spuneți cu asta? Că Parlamentul nu are competența de a judeca în legătură cu jumătatea de miliard pe care o primiți de la bugetul european, nu poate să judece și să controleze modul în care folosiți acești bani, nu avem voie să facem acest lucru, adică din punctul dumneavoastră de vedere nu avem acest drept. Pentru mine aceasta este întrebarea și vă rog să uh, răspundeți sincer pentru că dacă pe mai departe ne refuzați această posibilitate, Uh, cum vă asigurăm de această descărcare bugetară, atunci se pune o întrebare de logică. Trebuie să ne întrebăm până la urmă la ce mai folosește Parlamentul, pentru ce ne mai aflăm aici. E nevoie de acest Parlament dacă nici măcar nu este în stare să acorde descărcarea bugetară a unei instituții UE. De aceea vă rog să-mi răspundeți și să verificați această chestiune uh, la modul onest. Mulțumesc foarte mult! După cum vă așteptați, deputații din acest Parlament trebuie să susțină, bineînțeles, scopul pe care îl urmărește Parlamentul European și anume acela de a sluji uh, democrației europene. Nu se pune sub semnul întrebării deloc această chestiune. Acum cuvântul domnul Cearnețchi. La... O, oh, micro, thank you. Uh, panie przewodniczący, szanowni państwo, procedura udzielania absolutorium Mulțumesc. În ce privește procedura de descărcare pentru toate instituțiile Uniunii, putem spune că, sigur, această practică este una de a garanta transparență, o practică pe care o avem deja de câțiva ani și este un mod prin care aceste instituții europene dau seamă față de cetățenii europeni. Aceasta e o procedură acceptată de toate instituțiile în afară de Consiliu. Iar uh, Parlamentul a acordat descărcarea tuturor instituțiilor în baza documentelor primite și în baza răspunsurilor la întrebări. Acum mă întreb cum putem noi acorda descărcarea Consiliului de vreme ce nu ni se oferă nicio informație. Consiliul nu a răspuns la întrebările Parlamentului. Pe 27 noiembrie, noi ar fi trebuit să avem o întâlnire cu președintele, dar Consiliul nu a răspuns și în continuare subestimează rolul Parlamentului. Practic se risipesc bani și această descărcare de gestiune nu spune decât același lucru. În 2017 s-au uh, cheltuit 100 de euro și 2.000 de uh, euro pe chirii, uh, pe relaxare. Practic s-a subvenționat o plimbare la un parc de uh, distracții. Ca să nu mai vorbim de cinele, open bar și alte soare dansant. Mii de euro pe sticle de șampanie. Deci britanicii ce vor să spună? Vor să evite să mai verse 30 de miliarde în trezoreria UE, ci vor să uh, preia controlul frâiele propriei țări. Haideți să preluăm controlul propriilor noștri bani și să avem odată un Brexit clar. s acum la cuvânt domnul Jdehovski. Aveți cuvântul. Pane předsedající, já pevně věřím, že tak jako Britové... Eu unul consider că britanicii sigur vor să-și controleze fondurile după Brexit, dar mi-aș dori să ne explice cum vor gestiona întregul proces. Astăzi, poate că vom găsi un consens împreună cu Consiliul și tocmai acest Consiliu care a fost uh, interogat de toate grupurile politice. Acest consens despre controlul bugetar nu a intervenit, iată, de șapte ani și ca raportor pe descărcarea de gestiune a Consiliului, e important să acordăm această descărcare și de ce? Pentru că trebuie să consolidăm dialogul, avem nevoie de uh, ajutorul lui Klaus Welle ca să explice care sunt argumentele pentru care Parlamentul e cel care controlează anumite conturi. Trebuie să luăm măsuri și trebuie să căpătăm răspunsuri la întrebările pe care noi ca Parlament le punem. Întrebări adresate de către colegii din Marea Britanie vizați de Consiliu și cred că toți suntem vizați de transparență. Toți am evocat această temă și trebuie să găsim un compromis. Doar astfel vom arăta cetățenilor europeni că suntem cei care doresc să facă curățenie în conturile publice. Vă mulțumesc foarte mult, distinse colegi, doamnelor și domnilor. Am ajuns acum la procedura spontanelor la cuvânt, catch the eye am mai multe cerdelor la cuvânt, în de toate aș vrea să spun ceva esențial și anume, suntem mai puțini în sală prezenți, în, dacă ne dorim un parlament care să slujească cetățenilor și care să reprezinte așa cum se cuvine pe cetățenii și pe cetățenii noștri, vreau să vă spun că totuși o un steag nu poate să țină locul unei persoane. Practic, noi trebuie să, să-i reprezentăm pe cetățenii noștri, de ce o să vă rog să vă mai gândiți la acest tip de înlocuire la care a trecut. Trebuie să ne gândim că ne implicăm nu ca cetățeni ai unei țări, ci să ne implicăm în dezbatere ca oameni și vă rog frumos să nu aveți lor de poziție care să contravine regulamentului de procedură. Am ajuns, cum spuneam, la um,

așa că le solicit colegilor mei poate ne reunim pe grupuri parlamentare și găsim o procedură unică care să facă cu adevărat față unor cerințe extrem de importante. vă mulțumesc. da și acum și domnul batten a spus că dorește să ia cuvântul. Uh, um, mulțumesc, domnule președinte domnul zdechovsk a fost amabil și uh, a menționat Regatul Unit. Eu vreau să spun câteva lucruri care nu se referă neapărat la democrația în sine, ci la responsabilitatea într-o democrație și cred că transparența este ingredientul esențial care asigură încrederea alegătorilor noștri. În toată această dezbatere am auzit uh, că se invocă din nou și din nou transparența și nu mă miră, dat fiind că vorbim de 562 de milioane de euro care uh, nu au fost încă uh, clarificate aici. Consiliul trebuie să reflecte la următorul lucru. Trebuie să existe un serviciu de contabilitate extern, pentru că în momentul acesta procedura contabilă nu funcționează. În al doilea rând, executivul trebuie să apară în fața comisiilor și nu pot închipui uh, de ce executivul refuză să apară în fața comisiilor acestui Parlament. Și în al treilea rând, avem conflictele de interese, acele sponsorizări, care trebuie să înceteze, pentru că votanții au nevoie de transparență. Mulțumesc! Consiliul are posibilitatea să răspundă la acest lucru. Doamna Tupurainen, vă rog, aveți cuvântul, doamna Tupurainen. Stimate domnule președinte, distinși europarlamentari, doamnelor și domnilor, apreciez acest schimb de opinii pe care l-am avut astăzi și aș dori să scot în evidență faptul că președintele Curții de Conturi în persoană a declarat în fața Uh, Comisiei de Control Bugetar că și Consiliul este analizat uh, și verificat la fel ca orice altă instituție. Mai mult decât atât, Consiliul oferă Parlamentului European o documentație financiară completă, așa cum prevede articolul din tratat referitor la descărcarea bugetară și chiar de ani de zile Parlamentul are acces la raportul anual de activitate al Consiliului și se face acest lucru prin delecare, dar și prin alte documente care conțin toate informațiile pertinente referitoare la modul în care face execuția bugetară Consiliul și în legătură cu modul în care își organizează activitatea. Distinși europarlamentari, dați-mi voie să vă reamintesc aici că președinția finlandeză și-a luat angajamentul de a analiza toate posibilitățile pentru a ajunge la o înțelegere care să fie reciproc avantajoasă. Trebuie să ajungem la o soluție funcțională pentru toată lumea și aș dori să vă reamintesc că unul dintre predecesorii mei, ca președinte al Consiliului, spunea că instituțiile comunitare pot să câștige încrederea cetățenilor în Uniune numai împreună și nu dacă sunt pe poziții de adversitate. Și în sfârșit, vorbit foarte pe scurt referitor la sponsorarea, sponsorizarea din partea companiilor. Aș dori să repet faptul că această sponsorizare corporativă este o chestiune care ține de resortul și decizia statelor membre. Dar da, Consiliul este răspunzător din punct de vedere politic în fața cetățenilor Uniunii. Această responsabilitate funcționează prin intermediul guvernelor care sunt și ele verificate democratic și care primesc legitimitate din partea parlamentelor naționale. Și se impune să spunem că nu funcționează acest lucru, nu se face prin Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii, domnule președinte. Președintele, mulțumesc și eu. Și acum, încă o dată, doamna raportor are posibilitatea să ia cuvântul, doamna Garcia Munoz. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc și eu membrilor Comisiei de Control Bugetar pentru cooperarea dumnealor, pentru contribuția dumnealor prin intermediul amendamentelor și le mulțumesc și pentru intervențiile pe care le-au avut în această dezbatere și le mulțumesc pentru sprijinirea raportului înainte de toate. Doresc să reiterez nevoia de a identifica o soluție pentru acest dezacord, pentru că în joc este reputația noastră a instituțiilor europene și avem această datorie în fața cetățenilor noștri care cer de la noi transparență și să dăm dăm socoteală. Trebuie, nu avem acum timp să ținem discursul cum a ținut domnul Heber, însă mă bucur să constat că se ia în calcul uh, ce posibilități avem uh, pentru a găsi o soluție care să mulțumească ambele părți și sper că negocierile vor începe cât mai repede cu putință. Cred că pentru ambele instituții este extrem de important să se ajungă la un acord și să punem capăt acestui tip de reprezentare pe care iată că o avem de ani și ani de zile și care nu cea nimic bun. În ceea ce privește sponsorizările, pur și simplu exemplu, mă îngrijorează eventuale daune aduse reputației și riscul de pierdere de încredere din partea cetățenilor în relația cu Uniunea Europeană, în pofida faptului că acest lucru este într-adevăr o competență a statelor membre, cum s-a spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna raportor. Am încheiat dezbaterea pe acest subiect. Votarea dosarului va avea mâine și trecem cu aceasta la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarația Consiliului și a Comisiei în legătură cu directiva orizontală de combatere a discriminării și progresele care au fost înregistrate. O salutăm cu această ocazie pe reprezentanta Comisiei în rândul nostru și pe reprezentanta Consiliului, de asemenea, și Vom da acum cuvântul reprezentantei Consiliului. Doamna Tupurainen este prima care a cerut cuvântul. President, Domnule președinte, stimați eurodeputați, mă bucur să dezbatem împreună acest dosar important legat de directiva orizontală a combatere, pentru combaterea discriminării. Cu toții suntem de acord cu principiile unui tratament egal și cu combaterea tuturor formelor de discriminare, însă statele membre sunt libere să aleagă diverse moduri pentru a combate discriminarea. Această directivă vine în urma pactului prin care s-a decis să se acopere toate lacunele ce țin în, de implementarea acestor principii. Avem patru motive de discriminare: credințe religioase, dizabilități, vârstă și orientare sexuală. Scopul acestei propuneri de directivă este să se lărgească protecția la alte motive, și asta în toate sectoarele, inclusiv accesul la bunuri și servicii. După ce s-a înaintat această propunere în 2008, Parlamentul European a dat rapid o rezoluție legislativă și pe partea Consiliului, în cei 11 ani care au trecut de la publicarea directivei, fiecare președinție și-a pus această directivă, acest dosar pe agenda. Însă Temeiul juridic ne cere unanimitate în Consiliu pentru a putea adopta directiva și, din păcate, nu am reușit să obținem unanimitatea. Diviziunea competențelor, certitudinea juridică și consecințele financiare sunt uh, principalele motive de dezacord. De aceea, pentru momentul de față, se pare că Consiliul nu este în măsură să obțină un acord. Noi am uh, făcut uh, nenumărate eforturi și am uh, venit cu mai multe rapoarte privind progresul înregistrat. Însă știm că nu se pot face prea multe pentru a sparge acest blocaj. De aceea, noi, în timpul președinției noastre, am hotărât să lansăm un schimb mai larg de vedere cu privire la nediscriminarea la diversele niveluri, care va culmina cu o dezbatere de politică pe 24 octombrie la următorul Consiliu EPSCO, două zile. Ne așteptăm la o dezbatere fructuoasă și constructivă care să inspire și care să încurajeze următoarea comisie să-și asume angajamente. Scopul acestei dezbateri este dublu. În primul rând, să facem un bilanț a ceea ce s-a întâmplat până acum în materie de combaterea discriminării în Uniunea Europeană în general și, în al doilea rând, să explorăm posibilități de a înregistra progrese în acest domeniu. Cu alte cuvinte, vrem să identificăm ce măsuri și ce acțiuni sunt necesare pentru a asigura o aplicare eficientă a principiului tratamentului egal pentru a combate discriminarea nu doar în domeniul încadrării în muncă. Sperăm ca după această dezbatere de politică să încurajăm statele membre și să-și asume combaterea discriminării și sperăm să motivăm statele membre ca astfel încât ele să examineze cu, uh, cu ochii noi această propunere. Suntem uh, optimiști și ambițioși, dar în același timp vrem să respectăm statele naționale care pot avea păreri diferite. Credem că dezbaterea de politică ce urmează este una oportună, care vine la timp și care ne va permite să facem uh, pași uh, suplimentari către uh, un progres. Tratamentul legal este consfințit prin tratate, apare în pilonul european al drepturilor sociale și în diversele convenții ratificate de către Uniune. Toți cetățenii europeni au dreptul de a fi tratați egal și de a nu fi discriminați. În plus, mai avem și uh, avantaje economice și sociale dacă toată lumea are oportunitatea de a participa pe deplin în societate. Este clar că încă nu am uh, încheiat acest proces, mai avem încă multe de făcut și nu cred că vreun membru al Consiliului ar putea să nege toate aceste lucruri. Singura problemă este cum să procedăm de acum înainte. Eu am tot încrederea că dezbaterea de la Consiliul EPSCO va fi una fructuoasă. Stimați eurodeputați, noi lăudăm munca Parlamentului. Ați uh, cerut să se combată discriminarea, să existe tratament egal și ați venit cu diverse rezoluții, inclusiv una privind drepturile fundamentale, protejarea minorităților și mai recent una referitoare la drepturile femeilor și uh, egalitatea de gen. Aștept cu nerăbdare să aud părerile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul. O invit pe doamna Iurova, reprezentanta Comisiei, să ia cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, discriminarea nu are loc în Uniunea noastră, indiferent dacă are loc în sfera muncii sau în afara ei și indiferent dacă se bazează pe origine rasială, sex, disabilitate, religie sau credință, vârstă sau orientare sexuală. Iată de ce adoptarea unei directive orizontale pentru tratament egal ar permite ca egalitatea să se aplice tuturor și în toate aspectele vieții. De ani de zile, Parlamentul European își exprimă susținerea pentru astfel de propunere și vreau să mulțumesc cu această ocazie Parlamentului pentru determinarea sa și pentru cooperarea constantă. Avem și cifre noi de la Eurobarometru în ce privește discriminarea. Cifre care vor fi făcute uh, publice în două zile, pe 24 octombrie, și notăm un progres insignifiant în ce privește uh, percepțiile și atitudinile uh, comparativ cu cifrele pe care le deținem din 2015. Potrivit cifrelor existente, 53% dintre europeni spun că în țara lor discriminarea este răspândită larg, în special împotriva orientării sexuale. Uh, împotriva cetățenilor romi, cifrele sunt și mai proaste. Vorbim de 61% dintre europeni care spun că există o discriminare pe teren împotriva romilor. Cei care se identifică ca gay, lesbiene, bisexual sau intersex, 58% spun că s-au simțit discriminați în ultimele 12 luni. Ca atare, există dovezi suficiente de discriminare pe scară largă, un lucru care uh, afectează nu doar indivizii și grupurile, ci costă uh, societățile noastre. Un raport din 2018 arată că diferența între uh, din cauza uh, discriminării se reflectă în PIB uh, și venitul național brut. Vorbim de pierderi de câștiguri de până la 8 miliarde și riscuri încă și mai mari de situații economice dificile. Comisia, într-un astfel de context, încearcă încă din 2008 să adopte propunerea sa pentru o directivă orizontală de combatere a discriminării, dar nu vom abandona. Continuăm să lucrăm împreună cu Consiliul pentru a trece peste blocajul politic și să rezolvăm uh, aspectele tehnice pendinte. La Consiliul de Afaceri Sociale de joi, sperăm să avem și o dezbatere politică pe această temă. Și cum am și auzit din partea președinției, acest dosar are nevoie de unanimitate în Consiliu. Cu toate acestea, noi nu vom abandona și vom încerca din nou și din nou. Nu vom precupeți niciun efort pentru ca propunerea curentă să fie adoptată și să rezolvăm problemele ce țin de implementarea ei și în lumina uh, progreselor, precum ar fi ratificarea Convenției ONU în ce privește dreptul persoanelor cu dizabilități și adoptarea actului de accesibilitate european. Vreau să mulțumesc președinției finlandeze pentru a organiza o dezbatere politică pentru uh, combaterea discriminării. Voi participa la această dezbatere de joi a Consiliului și rezultatul, concluziile acestui Consiliu vor fi elemente cheie în eforturile noastre viitoare de a ieși din impasul curent. Dezbaterea avea o misiune clară pentru mine să solicit Consiliului Progres pe acest dosar și să încerc să obțin un acord. Vă mulțumesc foarte mult! Eu, Miss Walsh, Maria. Mulțumesc, doamna Maria Walsh. Let me begin. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că sunt uh, bucuroasă să aud că uh, atât Helena Dali, comisarul desemnat, cât și președinția finlandeză și-au asumat angajamente ferme în ultimele săptămâni pentru a îmbunătăți și a împinge înainte acest dosar. Este important ca atât Comisia cât și Consiliul să recunoască că este urgent să ducem mai departe această directivă și să avem o foaie de parcurs, nu doar pentru a da un alt impuls acestui dosar, ci pentru a veni cu legislație în materie de non-discriminare, deoarece sunt multe lacune în legislație și astfel mulți cetățeni sunt discriminați din cauza că au o vârstă, o dizabilitate, orientare socială sau o credință religioasă care merg împotriva normei. În ultimii ani, lumea a evoluat și multe țări europene au adoptat legi progresiste cu privire la egalitate și au îmbunătățit uh, măsurile pentru combaterea discriminării. Însă UE a rămas în urmă și cred că toți antevorbitorii au spus același lucru. Nu putem uh, să pretindem să fim lideri mondiali în protejarea drepturilor omului dacă noi, ca instituție, nu reușim să consfințim drepturile într-o directivă. Aceste principii gemene, nediscriminarea și egalitatea, sunt temelia și interzicerea discriminării este singurul drept care apare în toate tratatele internaționale mari. Discriminarea este adesea identificată ca una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă statele membre ale Uniunii Europene. Asta trebuie să se schimbe, trebuie să transmitem un mesaj clar că drepturile omului nu sunt negociabile și cel mai bun mod ar fi să începem chiar aici, la noi acasă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Silvie Guillaume. Mulțumesc, domnule președinte Mulțumesc, domnule președinte. În martie 2009, deci cu 10 ani în urmă, votăm în Comisia Libe termenii unei directive care să combată discriminarea bazată pe religie, handicap, uh, religie sau orientare sexuală. Deci în toate domeniile vieții. Însă de la acel vot din Parlament nimic nu s-a mișcat. Acum 10 ani, imaginez, predecesorii noștri se gândeau că un text progresist precum acesta destinat să aducă soluții, va întruni consensul la Consiliu și că va fi adoptat foarte rapid. Erau naivi. Reprezentanții statelor membre nu au fost capabili să se pună de acord și, din nou, mulți s-au ascuns în spata unor argumente financiare. Haideți să fim serioși. Condițiile s-au ameliorat în ce privește discriminarea pe teren, atacurile împotriva anumitor grupuri minoritare s-au oprit brusc sau condițiile lor de viață s-au ameliorat net, persoanele cu dizabilități pot afirma că acum educația, transportul um, sunt întru totul echivalente cu cele pentru persoanele valide? Sigur că nu. Astfel de comportamente de blocaj subminează reputația UE și a reprezentanților săi și lasă impresia că uh, nu ne interesează problemele concrete și serioase cu care se confruntă democrațiile noastre, pentru că UE este cel mai bun nivel de acțiune și are un cadru pentru a combate discriminările și a-i proteja pe cei care sunt victimele uh, discriminării. Dar noi suntem în blocaj. V-am auzit, stimată doamnă, dar profit de această ocazie cu venirea unei noi comisii, dar uh, și uh, aceste președinții finlandeze pentru a trage un nou semnal de alarmă. Mulțumesc! Uh, Miss Mulțumesc, doamna Paga sau Urtundua. Da, mulțumesc, domnule președinte. Directiva așteaptă pe masa Consiliului de 10 ani de zile și noi dorim să susținem pe doamna comisar Iurova iar această interzicere a discriminării este până la urmă singurul drept consfințit în toate tratatele internaționale la articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene și există persoane cu nume și prenume cărora li se refuză drepturi care țin până la urmă de demnitatea lor de ființe umane. Anumite fapte de discriminare sunt identificate foarte clar, deși nu sunt măsuri de remediere acestora. Unele alte fapte sunt mai puțin cunoscute. În ziua de astăzi știm că există fanatici care se organizează și țin discursuri care instigă la ură și împiedică pe oameni să gândească fără să-i acuze. Libertatea de conștiință, de pildă, este temelia societății democratice. De pildă, în țara mea, în Catalonia, pentru a crea o bază identitară s-a ajuns la o practică discriminatorie a guvernului din regiune. De ani de zile se împiedică familiilor să aleagă pentru copiilor să poată să învețe primele cuvinte și să studieze în limba familiilor, așa cum limba lor maternă. Uh, așa cum prevede UNESCO, dacă limba lor este spaniola. Chiar în acesta, un profesor a chinuit o fetiță, a certat o fetiță pentru că a desenat un steag care nu era steagul pe care îl dorea profesorul respectivă, nu era steagul național și sunt copii care sunt acuzați din cauza originii, să spunem, părinților lor. Sunt multe lucruri care se întâmplă și avem foarte multe de învățat. Acest fanatism de discriminare este un risc al vremurilor pe care îl trăim și nu putem să permitem să se impună sub nicio formă fundamentaliști și fanatici în niciun colț al Europei. Avem nevoie nevoie foarte clar de această directivă și aveți sprijinul nostru pentru a realiza acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Majid. Friends, assalam. Dragi prieteni, salam aleikum. Există momente în care politica și politicienii dau dovadă de mare curaj și iau decizii dureroase, grele și chinuitoare. Stimați uh, eurodeputați, cu privire la această directivă orizontală de combatere a discriminării, să știți că nu trăim astfel de momente. Pentru că e ușor. Publicul european deja este frustrat și este derutat de toate aceste obiecții. Publicul înțelege mult mai bine cât de urgentă este combaterea discriminării. Noi nu putem accepta ca aceste ierarhizări ale motivelor de discriminare să se aplice și în momentul în care nu mai ești uh, la locul de muncă, legea să nu te mai ajute. De la malul Lampedusei până la cercul arctic, de la coastele Portugalei până la Marea Neagră, ceea ce este valabil pentru unul ar trebui să fie valabil și pentru altul. Tratamentul legal peste tot. Timp de 11 ani am tot așteptat, iar Consiliul a blocat procesul. Noi trebuie să fim uniți. Dacă avem nevoie de unanimitate în Consiliu și dacă ăsta este singurul blocaj atunci, în calitate de raportor al Parlamentului European, eu cer ferm și politicos ca cei de la Consiliu să activeze clauza pasarelă de la articolul 48, alineatul 7 din Tratatul Uniunii Europene, pentru a renunța la unanimitate și a vota cu majoritate calificată. Haideți să nu facem compromisuri și haideți să creăm o uniune coerentă, demnă, egală, în care se respectă drepturile omului. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Nicolaus Fest are cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Conform Eurobarometru pe 2015, 21 dintre respondenți în ultimele 12 luni s-au declarat a fi fost discriminați. În acești 21%, o treime dintre respondenți au fost discriminați pe considerente de vârstă pentru că erau mai în vârstă de 55 de ani sau mai tineri de 30 de ani. Până la urmă este discriminare, adică Pot să vă spun că și eu sunt uh, dintre cei tineri și pot să vă spun că m-am confruntat cu discriminare pe aceste considerente. 2% dintre reponenți s-au simțit discriminați pe considerente de orientare sexuală, 1% datorită aspecte legate de transexualitate. Există clar valori că de la 1 până la 2% se pot face astfel de constatări. Există astfel de probleme de discriminare și trebuie să constatăm că discriminarea sexuală a fost în 2000, n-a fost, nu mai era în 2015 un fel de subiect interesant și uh, deci cine a văzut uh, parade pe stradă știm foarte bine la ce s-a ajuns. Uh, practic există trei domenii principale de discriminare, religia, convingerile și vârsta și practic de multe ori viața profesională reprezintă cumva o formă de reacție a angajatorului, de pildă în relație cu angajatul. Dacă, de pildă, nu știu, uh, se întâmplă uneori ca aceste cazuri de discriminare să nu dispară. La fel, referitor la religie, de asemenea, este o politică de negaționism. În capitala Germaniei, la Berlin și în alte capitale, se vede foarte clar că nu se mai poate închiria un apartament de către evrei creștinilor sau invers sau musulmanilor. La fel, taxiurile refuză să ia clienți de alte uh, etnii sau de religii. Practic, este vorba de această societate cu uh, frontiere deschise, societatea multiculturală este societatea discriminării și, practic, această discriminare nu ar trebui să o transformăm într-un subiect cotidian. Vă mulțumesc! Danke. Mulțumesc. Urmează acum la cuvânt doamna Bjork. Tack så mycket. Mulțumesc foarte mult. Extremiștii de dreapta își uh, schimbă propria poziție. Noi știm că rasismul, xenofobia, ura împotriva femeilor și amenințările sunt reale și țările membre, Consiliul, Comisia, Parlamentul trebuie să facă tot ce se poate pentru a le combate, pentru a ne opune acestor forțe. Mai ales că avem ocazia pentru a face acest lucru. Noi trebuie să ne opunem celor care vor să îi excludă, să îi uh, discrimineze pe ceilalți. Și singurul mod prin care putem face asta e printr-o directivă orizontală de combatere a discriminării care poate nu va rezolva toate problemele. Egalitatea nu se poate realiza de azi pe mâine, dar e un pas în direcția cea bună. Avem nevoie de așa ceva, mai ales când sunt atâtea lucruri strâmbe în jurul nostru. Au trecut mai mult de 10 ani și noi vom fi cu ochii pe voi, pentru că nu este suficient ce s-a făcut până acum. Trebuie neapărat să schimbăm direcția. Laura. Mulțumesc, doamna Laura Ferrara, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Principiul nediscriminării este consfințit în dreptul Uniunii Europene și este menționat în mod explicit în numeroase prevederi ale tratatelor. În ciuda acestui fapt, de peste 10 ani de zile așteptăm să fie aprobată o directivă orizontală care să interzică forme de discriminare care depășesc și uh, viața profesională, vorba de discriminare bazată pe codene de religie sau convingeri personale, pe handicap, vârstă sau pe orientarea sexuală și care vizează accesul la bunuri și servicii publice, inclusiv la locuință, învățământ și